liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem sich der Raum nun Ei bine, dragi colegi, după ce totuși uh, sala începe așa încet, încet să se umple, vă propun să începem și dat în faptul că intenționez să le dau posibilitatea colegilor care doresc uh, să vizioneze meciul de fotbal din această seară, măcar în pauza dintre cele două reuniuni, voi uh, apăsa acum uh, pedala de accelerație. Foarte multe intervenții spontane probabil nu vor exista, pentru că așa cum uh, văd eu sala, probabil majoritatea sunt în fața televizorului. La punctul 1 vă întreb dacă există observații în ceea ce privește ordinea de zi. Constat că nu e cazul. Apoi, la punctul 2, doresc să vă întreb dacă aveți uh, obiecții față de procesele verbale care v-au fost uh, trimise și anume pentru 23-24 aprilie 2018, 16-17 mai, 28 mai, 4 iunie. Văd că nu este cazul la punctul 3, comunicări ale președintelui. Nu există nimic de comunicat și putem trece direct la punctul 4. Raportul e pe COFO, de armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoare adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre. Astăzi vom discuta amendamentele și pentru început are cuvântul raportorul nostru, domnul Iepe Cofod. Mulțumesc foarte mult, Peter. Voi încerca să fiu succint astfel încât uh, oamenii să-și poată vedea și de alte treburi în seara asta. Dragi colegi, aș dori să vă mulțumesc pentru amendamentele transmise mi-a făcut plăcere să le citesc. Confruntându-le, consider că avem uh, premizele pentru o bază solidă în crearea unei majorități. Majoritatea amendamentelor îmbunătățesc uh, textul uh, cu adăugiri utile, clarificări și, de asemenea, și trimiteri. Amendamentele merg cam în aceeași direcție ca cele gândite de mine. De aceea aș propune o serie întreagă de amendamente de compromis care vor uh, parveni raportorilor din umbră înainte de reuniunea de săptămâna viitoare. În calitate de raportor, însă aș dori să spun câteva cuvinte în ceea ce privește abordarea viitoare a acestui dosar. Voi încerca să am un proces eficient și deschis și în acest scop aș menționa trei puncte cheie pentru mine ca și raportor. În primul rând, nu voi accepta nicio diluare a textului în ceea ce privește uh, obiectivul acestuia. Propunerea este echilibrată între nevoie de clarificare urgentă și simplificarea necesară în ceea ce privește TVA-ul transfrontalier și, de asemenea, garanții armonizate pentru a preveni frauda TVA. Trebuie să avem ambele aceste aspecte în pachet. În al doilea rând, încerc să mențin uh, sfera de aplicare a textului Adică nu cred că ar trebui să compensăm tot felul de derogări sau reguli speciale. Și sper că vom ajunge la un uh, acord rapid uh, și voi încerca să facilitez acest lucru. Mulțumesc, pe două minute în loc de cinci, ești un model. Și acum din partea PP, domnul Burkhard Balz. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să mul- să-i mulțumesc colegului Iepe pentru această scurtă introducere. Ivana Maletici m-a rugat să vorbesc în numele ei, dânsa este raportul nostru din umbră pe acest dosar. Soluționarea temporară pentru TVA-uri transfrontalier a fost uh, uh, prezentat acum 25 de ani și este un exemplu cum uh, soluțiile temporare devin uh, permanente. Vorbim acum despre niște modificări necesare până când vom avea parte de uh, principiul uh, TVA-ului pentru țara de destinație. Se uh, introduce aici conceptul um, contribuabilului atestat și e îndoielnic dacă trebuie să venim acum cu câteva îmbunătățiri rapide sau uh, să așteptăm uh, dosarul complet, sistemul definitivat integral. Ivana Maledici este de acord cu raportorul că e necesar să se clarifice în continuare conceptul și criteriile pentru un CTP și uh, norme de punere în aplicare și orientări cuprinzătoare. Biroul unic reprezintă nucleul acestui sistem uh, <clears throat> de TVA uh, în țara de destinație pentru a pregăti sistemul OSS, extinderea unui mini birou unic uh, ar trebui să se aibă în vedere. Raportorul nostru din umbră consideră că este important să se creeze un sistem de soluționare a litigiilor pe probleme de TVA. Se va crea ca o platformă online cu scopul de a permite statelor membre de a rezolva dispute acolo unde o procedură reciprocă nu aduce rezultate. Acest mecanism ar conține și abordări cu privire la modul în care să soluționeze litigiile atunci când apar și va conține și proceduri. Platforma de rezoluție va fi prietenoasă pentru uh, utilizator și va asigura o rezolvare a plângerilor în termen scurt. În concluzie, Ivan ar dori să subliniască că crearea unei zone unice pentru TVA în Europa este esențială pentru reducerea costurilor, reducerea riscului de fraudă transfrontalieră și a mecanismelor și procedurilor legate de TVA. Acest lucru ar întări piața internă și ar crea condiții mai bune pentru comerțul transfrontalier și mai trebuie inclus și altceva aici în aceste soluții rapide și anume schimbările necesare datorită evoluțiilor tehnologice, schimbării modelelor de afaceri și um, evoluția economiei globale în ansamblu. Mulțumesc, Burkhardt. Din partea ECR, Sanda Lunț. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportorie. Pe Cred că cu toții suntem de acord că trebuie să modernizăm sistemul nostru de TVA, reducerea poverii administrative. Mă bucur, Iepe, că ai spus și că trebuie să încercăm să ajungem la un acord rapid. Sunt perfect de acord. Poate Mă refer um, pe ansamblu textului și apoi la soluțiile rapide. Înțelegem uh, raționamentul uh, introducerii taxări în țara de destinație. Va trebui să vedem care este impactul pe IMM-uri, povara administrativă, am făcut amendante în acest scris. Pentru noi problema principală um, nu e raționamentul pe care îl înțelegem, ci mai degrabă implementarea dar și complicațiile juridice dacă încercăm să facem prea mult. Și aș mai spune, analizăm și sfera de aplicare sau nu. De aceea și amendamentele pe care le-am transmis. Am avut amendamente în ceea ce privește limitarea sferei de aplicare pentru că am încercat să evităm complicații legale amânări a introducerii soluțiilor rapide pentru că acestea reprezintă prioritatea pentru noi. De aceea ne-am concentrat cu amendamentele în această direcție. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, din partea ALDE, Thierry Conile ar fi trebuit să intervină. Dorește altcineva din partea ALDE să intervină? Văd că nu este cazul. Molly Scott Cato din partea verzilor acum. Mulțumesc foarte mult, Peter. Mulțumesc și lui Iepe pentru muncă și pentru introducerea prezentată. Susținem propunerea, așa cum au spus și colegii, simplifică sistemul TVA și ne va ajuta să abordăm frauda TVA și ne bucurăm să trecem de la regimul actual complex către unul definitiv. Introducerea persoanei uh, fiscale atestate Adică înseamnă că TVA-ul ar urma să fie plătit în țara de destinație, considerăm că este o propunere bună pentru că oferă simplificări pentru persoanele care sunt recunoscute ca astfel de persoane fiscale atestate. Totuși, mulți care au lucrat în combaterea fraudei fiscale, um, mulți dintre noi știu că atunci când se fac schimbări fiscale, Există foarte multe legături și trebuie să fim prudenți. De aceea susținem conceptul acestei persoane atestate în principiu, dar amendamentele 43, 44, 47 și 51 se concentrează asupra condițiilor necesare și înăspirea acestora pentru obținerea acestui statut. Un amendament acoperă cazuri în uh, care mm, de pildă cineva care are cazier ar trebui să fie exclus uh, de la acest lucru sau uh, încălcări ale legislației în ceea ce privește activitatea economică a solicitantului. Deci trebuie să ne asigurăm că nu uh, permitem uh, acestor companii să facă solicitări uh, nefondate. În orice caz, așteptăm cu interes să discutăm aceste aspecte în reuniunea raportorilor din umbră de săptămâna viitoare și sunt sigură că vom găsi niște compromisuri corespunzătoare. Intervenție fără microfon a președintelui. Intervenție tot fără microfon de la prezidiu. Din păcate nu putem asculta. Ich wollte gerade eben Dimitros Papa Vreau să-i dau cuvântul domnului papa Papadimoulis de la GUES și Barbarei Capel de la ENF Însă, dat fiind faptul că niciunul dintre colegi nu sunt prezenți, să ajungem din nou la e pe COFOD, uh, raportorul nostru. Mulțumesc foarte mult. Așa cum uh, spuneam uh, înainte, vom lucra la amendamentele de compromis și avem reuniunea raportorului în umbră săptămâna viitoare și sper că vom putea ajunge la o finalizare bună și rapidă. Mulțumesc, aș dori să vă reamintesc că pe 3 septembrie este prevăzut uh, votul în Econ și probabil în plen se va vota în prima sesiune plenară din octombrie. Urmează acum punctul 5 de pe ordinea de zi, Directiva Consiliului de modificare a Directivei 2006 par 112 C, în ceea ce privește cotele taxei pe valoare adăugată. Raportor din partea socialiștilor este domnul Tibor Zani. Aveți cuvântul. Mulțumesc, Peter. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru munca constructivă. Avem 52 de amendamente din partea diferitelor grupuri politice și gândim cam în aceeași direcție, dat fiind numărul mic de amendamente, iar și pe conținut aceste amendamente nu diferă foarte tare. Săptămâna trecută am organizat prima reuniune a raportorilor din umbră, unde am discutat deja 11 posibile compromisuri. Mă bucur să vă pot anunța că am găsit deja o majoritate pentru aproape toate întrebările uh, conform uh, științei mele majoritatea grupurilor politice sunt de acord în ceea ce privește linia principală și anume nevoia de a înlocui regulile de tranziție actuale și să garantăm un tratament egal pentru toate statele membre. De asemenea, suntem de acord că trebuie pus capăt fragmentării nenecesare a sistemului de TVA care creează obstacole pentru buna funcționare a pieței interne. Nu avem dezacorduri majore nici în ceea ce privește propunerea Comisiei ca sistemul de TVA definitiv să se bazeze pe principiul taxării în țara de destinație. Se pare că grupurile politice sunt de acord cu armonizarea și cu reguli mai puțin restrictive, astfel încât statele membre ar putea să aplice o cotă redusă de TVA în continuare între 5 și 0%. Conform propunerii, anexa 3 ar fi înlocuită cu o listă negativă și aici vom stipula pe ce tipuri de bunuri sau servicii se pot uh, aplica cote reduse. Totuși nu există obiecții la această modificare. S-au făcut amendamente și pentru o listă pozitivă suplimentară. Cotele reduse și derogările vor fi în favoarea consumatorului și trebuie abordate și priorități în cazul acelor bunuri și servicii care au un efect pozitiv social sau asupra mediului. În calitate de raportor al socialiștilor și democraților, consider că este crucial să solicităm statelor membre să evite folosirea cotelor reduse pentru produse de lux sau produse dăunătoare, pentru a facilita comerțul pe piața internă și mai ales uh, um, IMM-urile să nu fie încurcate, vrem să se creeze un portal pentru a avea informații rapide în ceea ce privește implementarea acestui sistem nou. Pe final aș dori să mulțumesc uh, celorlalți raportori din umbră și celorlalți colegi care s-au implicat în redactarea de amendamente și la îmbunătățirea raportul, raportului. <clears throat> Aș dori să vă mulțumesc pentru cooperare de până acum în ceea ce privește îmbunătățirea acestui dosar. Mulțumesc, Tibor! Werner Lang acum pentru PPE, însă vreau să anticipez că nu este o reuniune extraordinară astăzi, ci o, o reuniune ordinară care fusese anunțată deja în octombrie anul trecut, moment în care încă nu se cunoștea programarea meciurilor de la campionatul mondial. Mulțumesc că nu știam cine e la prezidiu, de aceea am întârziat 3 minute și colegul deja vorbea vă mm, apelez la înțelegerea mea asta pentru că eram obișnuit ca domnul Gualtieri să înceapă concertia de cel puțin 10 minute. Acum, în ceea ce privește proiectul de raport al colegului, acesta s-a discutat deja și în multe chestiuni suntem și de acord. S-au prezentat uh, o primă serie de compromisuri redactate pe baza amendamentelor care au fost primite. Aceste amendamente vizează, în esență, modul în care am putea să prezentăm Consiliului o propunere Uh, rezonabilă, evident și plenului Parlamentului. Votul ar urma să fie pe 3 septembrie, astfel încât uh, am avea timp să mai uh, discutăm o dată compromisurile și aș dori să mulțumesc raportorului în mod expres pentru buna colaborare. Nu avem aici probleme majore. Raportul dați-mi faptul că la nivelul Consiliului trebuie <clears throat> votat uh, în unanimitate, uh, este până la urmă o, un aviz uh, fundamentat al Parlamentului pentru Consiliu. Este metoda care în, uh, înainte de tratatul de la Lisabona era valabilă pentru multe alte domenii. PPU consideră că numărul cot impozitelor uh, reduse de TVA ar trebui reduțire. Avem peste 400 de cote reduse de TVA care provin uh, de la începuturile directivei privind TVA-ul la începutul anilor 2000, uh, care au tot fost continuate. Vrem însă să evităm ca să se decidă chestiuni care au fost deja adoptate într-un alt raport, de pildă cel regat de dosarele de registrele electronice. În același timp, propunerea comisiei, conform care ar trebui uh, für die keine ermäßigten să se folosească, să nu se folosească cote reduse pentru anumite produse, este o propunere binevenită. Această listă ar trebui actualizată uh, la fiecare 2 ani. Toate grupurile politice sunt de acord că obligațiile trebuie să fie mai accesibile pentru IMM-uri, astfel încât uh, consumatorii să aibă la, informa- la dispoziție informațiile cu privire la diferitele cote despre TVA. Există un amendament din partea verzilor unde am anumite rețineri și anume de a folosi pe lângă termenul de cotă redusă de TVA să se folosească și o cotă super redusă de TVA care să fie sub 5%. Avem exemple din câteva state și de aceea trebuie discutate. Consiliul între timp a decis să prevadă o prelungire a pragului pentru cotele reduse. Aici au existat uh, discuții în ceea ce privește și introducerea unei uh, cote, uh, unui plafon ceea ce privește cota maximă. Au existat discuții și în trecut în această privință, însă vreau să vă readuc aminte că există un singur stat membru are o cotă mai ridicată de 25% și anume statul din care provine raportorul nostru. Deci, practic, un singur stat membru ar fi afectat. Eu cred că la următoarea reuniune a raportorilor din umbră vom putea cădea de acord, fără niciun fel de problemă și vom trece, putea vota la reuniunea din 3 uh, septembrie. Mulțumesc, doamna Lunz. Văd că nu este în sală, nici din partea ALDE. Văd că nu este nimeni. Dorește să intervină altcineva? Vă rog. Doamnelor și domnilor, grupul ECR are rezerve foarte mari. MŚP należy zachować zdrowy rozsądek i nie tracić z oczu. Este vorba de situația IMM-urilor. Nu trebuie să uităm obiectivul principal și anume să garantăm integritatea sistemului și să luptăm contra fraudei. Am impresia că la Parlamentul European se face acum o cursă nebună care uh, le va trata mai bine IMM-urile, dar uh, nu sunt avute în vedere consecințele pentru bugetul statelor membre și pentru integritatea sistemului uh, TVA. Aș vrea, deci, să fac apel la raportori, aș vrea să le aduc aminte că e nevoie de bun simț și că aici domină bunul simț ca să putem avea și un control asupra autorităților. Uh, anumite amendamente înaintate de colegii socialiști merg în același sens. Evident, este indispensabil ca statele membre să poată să mențină perioadă mai scurtă de declarare dacă este considerat necesar de către statele membre și dacă o întreprindere are o cifră de anuală de afaceri de 2 milioane de euro, de euro, atunci o perioadă de declarare de 3 luni deschide posibilitatea uh, de a face acest lucru. Deci, uh, la, vrem să se accepte amendamentul nostru, simplificarea propusă merge prea departe este vorba de scutirea de uh, a da o factură, ori factura poate fi importantă pentru consumator. Grupul ECR nu poate să accepte propunerea raportorului și anume ridicarea pragului pentru cifra de afaceri pentru întreprinderile mici de la 2 milioane la 4 milioane de euro. Statele membre nu acceptă nici măcar 2 milioane de euro. Deja pragul acesta este prea ridicat și prea multe întreprinderi sunt în grupul acesta între întreprinderi mici și mijlocii. Același lucru și pentru perioada de punere în aplicare a acestui text. Parcă se organizează un concurs aici. Cine propune cel mai scurt termen de punere în aplicare? Să nu uităm că textul acesta este legat de alte texte în domeniul TVA, în materie de TVA, deci nu putem să Așteptăm ca uh, statele membru să pună în aplicare acest text înainte de 2020. Grupul ECR nu poate susține textul acestui raport în acest moment. Mulțumesc, Mulțumesc stimate coleg. Um, am uh, înregistrat cele spuse dumneavoastră ca și cum am fi tratat punctul 6. Noi mai discutam punctul 5. Uh, probabil a fost o mică eroare. Acum, din partea verzilor, Molly Scott Cato. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Și pe mine mă interesează fotbalul, deși sunt femeie, iar uh, jocul de repriza de mâine este mai importantă decât cea de astăzi pentru mine. Însă s-ar putea peste o secundă să trebuiască să mă duc la libe. Am de făcut niște comentarii pentru Shani și pentru Tom van der Candelere. Mă bucur să văd că Comisia a propus un prag de 18.000 de 85.000 de euro, dar în ce privește raportul Shani. Am avut săptămâna trecută o reuniune a raportorilor din umbră. Am reușit să ne înțelegem, dar nu prea am ajuns la niciun fel de acord. O să mai votăm asupra amendamentelor cheie. Amendamentul 38 spune că statele membre trebuie să poată folosi două rate de TVA reduse. Cred că la asta se referea domnul De Lange. Noi propunem două rate, unul de 10% și una de 5%. Iată care e logica simplificarea ratei a cotei de TVA se referă la toate uh, societățile, pentru că societățile nu știu dacă un produs este eligibil pentru uh, cota redusă, fie 10%, fie 5%, decât să existe cotere diferite în diferite țări. Amendamentul 54 e vorba de clauza de salvgardare introdusă de comisie dacă sunt prea multe produse cu o cotă redusă de TVA, ar trebui ca în Uniunea Europeană rata medie de TVA Uh, să fie mai mică și majoritatea statelor membre au peste 5%. Trebuie văzut care sunt produsele care, benefic- care beneficiază de o cotă mai mică. Eu știu, ne gândim la Luxemburg și la Malta, Malta care avea o flexibilitate mai redusă. Deci ar trebui să analizați aceste amendamente, să vedeți dacă le puteți susține. Mulțumesc! Mulțumesc, Molly! Acum din partea GUE Miguel Viergas, văd că nici dânsul nu este prezent și nici alt reprezentant al acestui grup. De aceea am să-i dau din nou cuvântul raportorului Tibor Jani, dacă nu cumva este interesat vreun alt coleg să intervină. Văd că nu este cazul Tibor. Mulțumesc foarte mult, Peter. Cred că am avut uh, discuții și consultări pe marginea acestei chestiuni și o să mă gândesc la acest lucru. Este, eu știu, a fost sub umbrela unei înțelegeri a anumitor lucruri pe baza unui înțelegeri de bun simț. Cred că am fost de acord asupra unor lucruri și e foarte important să spun acest lucru. Trebuie să ne abatem uh, de la ideea aceasta de a arunca vina pe instituțiile europene și de a da responsabilitate statelor membre. Ele trebuie să hotărască ce cote de TVA vor să introducă și să aplice, sigur, între anumite limite. Și trebuie să mai accentuez ceva. Scopul nostru principal a fost să avem o claritate uh, deplină Uh, pe asupra acestor chestiuni, nu numai pentru statele membre, ci și pentru IMM-uri, în primul rând. Cred că inovația, cheia raportului nostru este următoarea. Este portalul de informații uh, despre TVA de pe internet. Noi cu asta contribuim, de fapt, la dezbaterea generală și cred că uh, Uh, va fi binevenit și va fi primit bine de către publicul larg. Și revenind acum la cele spuse și observațiile făcute de PPE, iată ce am de spus. Propunerea noastră de a stabili o limită superioară pentru cota de TVA Uh, adică la 25% este importantă. Știu că doar o singură țară aplică acest lucru acum, adică peste 25%. Însă trebuie să punem un punct aici și să oprim uh, alte țări să facă acest lucru. Asta este clar. Dar oricum, cred că am primit uh, tot ce s-a spus. Nu sunt înțelegeri grave, nu sunt puncte grave aflate în dezbatere. Uh, deci cred că până în septembrie vom reuși să finalizăm un raport foarte bun și să avem o înțelegere bună a lucrurilor. Mulțumesc! Herzlichen Dank, Tibor. Wir werden am 3. Mulțumesc, Tibor. Se va vota pe 3 septembrie în Comisia Econ și în plen va ajunge mm, și acest dosar în prima sesiune plenară din octombrie. La punctul 6 de pe ordinea noastră de zi este prevăzută Sistemul comun al taxei valoare adăugată în ceea ce privește regimul special. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Belgia joacă în seara asta, așa că o să mă străduiesc să fiu foarte scurt. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru discuțiile pe care le-am avut uh, la prima reuniune pe marginea acestei teme și din amendamentele înaintate reiese foarte clar că toată lumea este în favoarea simplificării administrative și cred că vom ajunge la niște amendamente de compromis. Cred că vom vota săptămâna viitoare asupra acestor amendamente. Nu există interpretare în limba franceză, spune președintele. Cred că E un, impos, un compromis la care nu știu dacă vom ajunge, și anume scutirea de TVA întreprinderilor mici, unde există posibilitatea să nu solicităm acestor uh, companii un raport. Ideea ar fi să armonizăm situația. Asta înseamnă că micile companii care n-au posibilitatea să facă acest lucru au posibilitatea ca statele membre să ceară o declarație, dar ea trebuie să fie simplificată. Ceea ce înseamnă că e, nu ajungem la un compromis și anume dacă se pot uh, pune la dispoziție datele simplificate sau nu. Poziția mea e clară, trebuie să încurajăm firmele mici, întreprinderile mici și vrem să le încurajăm să vândă bunuri și servicii Armonizarea le va face viața mai ușoară, va simplifica sarcina lor. Dacă vrei să vinzi niște produse online în cinci țări diferite, trebuie să te înregistrezi cu cinci servicii de TVA diferite și trebuie să înaintezi cinci rapoarte diferite, ceea ce e un obstacol pentru aceste întreprinderi. Deci putem în felul ăsta să dăm un semnal către întreprinderile mici și să spunem că uh, și firmele mici trebuie să beneficieze de societatea și economia digitală. E simplu să urmezi aceste reguli simplificate. O companie care are peste 50 de angajați va cheltui o parte din cifra de afaceri pentru contabilitate, dar când firma este mai mică, se cheltuie cam 7% pentru aceeași conformare cu regulile contabile. Deci este foarte clar că e o povară pentru o firmă mică și am analizat toate aceste aspecte cu raportorii din umbră și aștept cu nerăbdare să aud ce spun raportorii din umbră, mai ales în ce privește amendamentele de compromis. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, Ton. Din partea socialistilor, Alfred Zand. Mulțumesc, domnule președinte. În esență nu e o problemă ideologică, ci este o problemă unde stabilim uh, pragurile, cel de sus și cel de jos pentru ca IMM-urile să fie mai competitive și mai puțin uh, împovărate de poveri administrative. Asta este ce trebuie să stabilim. Sunt niște decizii subiective apropo de pragurile care sunt cele mai bune pentru noi. Propunerea e un efort bun, tehnic, pentru a ușura procesul, o susținem pentru că realmente încearcă uh, să ușureze viața IMM-urilor și să le încurajeze să se implice în comerțul transfrontalier, uh, ceea ce nu se poate spune despre micro-întreprinderi. Deci susținem pentru înregistrarea online, uh, ghișeu unic, nu așa cum se spune. Totuși, din perspectiva noastră, Vrem ca acest proces de simplificare uh, să nu devină, eu știu, o cale de a face evaziune uh, uh, fiscală și de a face fraudă la TVA. Trebuie avut în vedere acest lucru. Și încă ceva, statele membre trebuie să fie mai restrictive, mai ales când fac colectarea de TVA la nivelul întreprinderilor mici. Sunt șapte țări care primesc mulți bani de la IMM-uri, uh, sunt țări unde IMM-urile sunt mai importante decât în alte societăți. În ce privește pragurile, aș prefera sau preferința noastră ar fi să respectăm propunerea inițială a Comisiei Sigur, am avut contacte cu întreprinderile, cu grupurile de industriale, dar și comisia. Comisia are multă experiență în acest sens. Deci, ideea mea ar fi să respectăm propunerea făcută de comisie. Am totuși o, comis, o obiecție, amendamentul 5 al raportorului. E vorba de uh, o limită asta uh, scăzută de 15.000 de euro, Nu n-ar trebui să existe așa ceva. Pentru că Uh, se, se echilibrează partea asta uh, în ceea ce privește obligațiile fiscale. Amendamentul 33 sporește uh, pragul din definiția întreprinderilor mici până la 4 milioane de euro și peste ceea ce pare cam mult din perspectiva noastră. Și apoi, încă un amendament pe care l-am înaintat noi, uh, dar oamenii trebuie să hotărască pe baza experienței lor. Amendamentul 41. IMM-urile trebuie să aibă o perioadă de tranziție de 2 de doi ani și nu de un an înainte de a-și pierde statutul de scutire pentru că într-un an se ajunge, uh, se crește foarte mult, apoi în anul următor se scade. Deci ideea ar fi să există o perioadă de 2 ani dacă vrei să stabilești, dacă vrei să-ți pierzi statutul de scutire sau nu. Deci aici hotărârea nu trebuie să vină pe bază ideologică, ci pe baza experienței pe care o au IMM-urilor, apropo de cum se relaționează cu mediul de afaceri din țara lor și apoi eh, susținem eh, data uh, devansării datei de punere în aplicare. Mulțumesc! Ah, Mulțumesc! Din partea CR auzisem deja contribuția colegului anterior și acum din partea ALDE. Mulțumesc, Tom, pentru activitatea desfășurată. Putem susține linia adoptată de Tom. Acum două săptămâni am avut o reuniune a raportorilor din umbră foarte fructuoasă. ALDE susține propunerea comisiei, extinderea acestei scutiri uh, TVA este crucială pentru a spori piața europeană unică și pentru a stimula uh, IMM-urile europene ca să se implice în afaceri transfrontaliere. Uh, la același lucru e valabil și pentru simplificarea regulilor TVA, mai ales dacă luăm în serios piața europeană unică. Susținem amendamentele care permit o aplicare mai bună a regulilor TVA. De asemenea, vrem să se facă o evaluare de impact privind uh, ghișeul unic pentru IMM-uri și în ce privește simplificarea procesului TVA care este în favoarea IMM-urilor și a autorităților fiscale naționale. Ar trebui să începem cu o evaluare de impact, să vedem dacă ghișeul unic e fezabil pentru că uh, nu sunt foarte mari deosebiri în ce privește rambursarea de TVA între statele membre. Nu mai vorbim de limbă și de alte obstacole menționate de Tom. Propunerea trebuie să fie susținută și de alți raportori din umbră. Cred că suntem de acord cu raportorul că această acest instrument legislativ trebuie adoptat de Consiliu cât mai repede. Este în interesul business afacerilor europene e crucial pentru creșterea noastră și pentru prosperitatea noastră. Mulțumesc! Vielen Carolin! Mulțumesc, Carolin! Moli pentru verzi, dar Moli a dispărut, iar pentru GUE, Paloma López Bermejo. Mulțumesc, domnule președinte! În primul rând, vreau să-i mulțumesc raportorului pentru activitatea desfășurată. După părerea noastră, este o temă extrem de importantă pentru economia europeană și n-ar trebui să fie complicat să găsim o înțelegere și un acord. IMM-urile ne interesează pe toți și fac parte dintr-o realitate care este afectată profund de criza economică și de gestiunea neoliberală a crizei Amendamentele noastre încearcă să dea răspunsuri la mai multe întrebări, și anume facilitarea vieții economice și administrative a IMM-urilor, ușurarea, găsirea unor mijloace tehnice care să le ușureze viața, inclusiv norme pentru a simplifica procesul de colectarea veniturilor. Cred că aici am ajuns la un acord larg, dar considerăm că trebuie să facem un efort mai mare cu referință la alte chestiuni și vrem să insistăm asupra lor, mai ales uh, trebuie să încercăm să dispare, eu știu, uh, latitudinea țărilor uh, să nu fie împotriva măsurilor care se propun. Marile întreprinderi nu trebuie să folosească aceste soluții pentru a avea beneficii nedorite. Este important să se stabilească o diferență clară între prestația de servicii și vânzarea de bunuri. E vorba de propuneri care vin cu siguranță juridică, transparentizează procesul economic, îl fac mai curat și aș dori astfel să îl îndemnăm pe raportor să facă un efort ca să vedem uh, să meargă pe direcția din amendamentele noastre. Este un dosar care poate fi aprobat cu un larg consens și cred că merită să facem un uh, efort în această direcție. Mulțumesc foarte mult! Paloma. Mulțumim, Paloma. Mă uit în sală. Dacă e cineva care vrea să vorbească la catch din intervenții spontane, se pare că nu. Atunci întoarcem la Tom. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Nu am alte comentarii de făcut. Mulțumesc. Intervenție fără microfon din partea președintului. Oh. Ich darf nur kurz darauf hinweisen, dass wir der Tagesordnungspunkt, äh, dass wir Doream doar să vă spun că vom vota pe 11 iulie în comisie, punctul 6 din agenda, votul în plenară va fi în septembrie, prima sesiune. Punctul 7 de pe ordinea de zi, politici economice ale zonei euro. În locul lui Bayer, raportorul, o să-i dau cuvântul doamnei Beres. Mulțumesc nu o să-l chiar înlocuiesc pe Vic Baie. Ar fi prea dificil. O să citesc elementele de text pe care îmi dorea să vi le prezint în această etapă a discuției în legătură cu instrumentele economice din zona euro. Mai întâi se bucură să vadă că Comisia Europeană e de acord cu raportul din 14 martie formulat de Parlamentul European întrucât Comisia Europeană <clears throat> decizând să includă o dimensiune mai socială în politica economică, da un semnal de mai mare atenție la ce a spus Parlamentul European și raportorul nostru se bucură. Recomandările pentru a limita deficitul public vor fi de acum încolo, într-o anumită măsură, compensate de propuneri care sprijină drepturile sociale și dobândirea de competențe, în plus recomandările referitoare la politicile active de ocupare sunt binevenite <clears throat> prin faptul că încurajează investiții pentru ocuparea de plină și locuri de muncă de calitate. Cu toate acestea, raportorul consideră că rămân multe de făcut pentru a combate inegalitățile, nedreptatea socială. E esențial ca Comisia să adopte recomandări privind salariile, inegalitățile salariale, problemele lucrătorilor săraci și lupta împotriva muncii precare. Iată de ce și a concentrat al doilea raport pe aceste priorități cât timp nu există muncă decentă și mai multă egalitate, justețe, solidaritate cu cetățenii europeni, consideră că <clears throat> Europa va fi în pană. Promovează și importanța luptei împotriva strategiilor de planificare fiscală agresivă pentru a asigura tratament echitabil pentru contribuabil de a menține finanțele publice, dar și coeziunea socială și lupta împotriva inegalităților. În fine, a dorit să abordeze și promovarea unei politici amicioase de coeziune între țările și regiunile Europei, care, după părerea lui, sunt cruciale. Din acest punct de vedere, consideră că această coeziune trebuie să rămână o prioritate în ce privește mijloacele financiare în viitorul buget multianual al Uniunii Europene după 2020. Politica de coeziune reprezintă o politică de investiții pe termen de lungat pentru toată regiunile Europei, contribuie la sprijinirea creșterii și ocupării forței de muncă pe plan local și regional, favorizând soluții inovatoare pentru chestiuni cum ar fi schimbări climatice, tranziție energetică, incluziunea socială și cooperarea transfrontalieră, transnațională și interregională speră că vom ajunge la o colaborare constructivă cu diversi colegi, după cum s-a putut și în prima parte a acestui exercițiu semestrial. Mulțumesc, Bervanș. Din partea PPE, Tom van de Candelare. Voorzitter, eerst en vooral wil ik Hugues Baillet erg bedanken. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc lui Baie pentru proiectul de raport. Sunt trei aspecte importante <clears throat> la care o să depun amendamente. Mai întâi, echilibrul între solidaritate și egalitate. Sunt de acord la punctul 26, prima teză, că interesul unui prim uh, bilanț între egalitate și solidaritate nu trebuie să fie subestimat, da? Nu cred că acest echilibru este 100% și în document. De exemplu, dacă ne uităm la paragraful 40, vorbește despre recomandările Consiliului de a permite utilizarea de elemente pentru investiții, dar aceeași recomandare de la Consiliu spune spune că nu sunt în excedent, ci din potrivă și ar trebui de asemenea să acționeze similar. Aceste lucruri nu corespund. La 16 se vorbește despre un studiu despre creșterea salariilor. Și aici aș vrea să văd acest studiu. La punctul 4 se vorbește despre pactul de stabilitate și creștere. în elemente agregate care nu au fost preluate și în raport. O să introduc un amendament și în acest sens. Și o să insist de asemenea asupra responsabilității bugetare. Un alt aspect, punerea în aplicare abordării statelor membre, cred că trebuie să prevedem o mai mare implicare. <clears throat> Deocamdată nu funcționează și o să introduc amendamente. O altă idee referitoare la aceste recomandări Trebuie însoțite recomandările respective de diverse fonduri de investiții. Condiționalitatea cu fondurile trebuie să fie posibilă. O altă discuție, există anumite elemente în legătură cu semestrul care poate nu trebuie să figureze în raport. Semestrul e un cadru, în timp ce recomandările pe țară trebuie să fie prioritare. Nu cred că ar trebui să aducem totul în semestru. Nu sunt favorabil obiectivelor de dezvoltare durabilă în semestru. Dacă avem o politică fiscală prea agresivă, o să supraîmpovărăm și semestru care are alte scopuri. Acest raport nu este locul potrivit pentru a face trimitere așadar la cadrul financiar multianual și în plus cred că aceste discuții trebuie să aibă loc în altă parte și nu trebuie să facă trimitere aici în acest raport. Mulțumesc, Sander Looms acum. Mulțumesc, colegul vă roagă să scuzați pentru absență și eu o să citesc o declarație. Domnul Jele vrea să-i mulțumesc raportorului pentru raportul. Raportul identifică diverse probleme în mod corect și adecvat Domnul Zele este de acord cu preocuparea raportului în legătură cu reducerile propuse la politica de coeziune și că atare inițiativa e contrară obiectivelor de coeziune teritorială și socială ale UE. În același timp, domnul Zeller vrea să supună atenții faptul că <clears throat> zona euro și Uniunea Europeană constau din mai multe țări și că în raport se pare că de mai multe ori se face trimitere la medii Mediile nu sunt totdeauna utile pentru a sublinia diferențele între diverse state membre, prin urmare, domnul Zele consideră că la unele teme raportul ar beneficia de descrieri mai detaliate. Domnul Zele spune de asemenea că, deși se vorbește de armonizarea impozitării, lucru care nu e de necontestat, se menționează și îmbunătățirea colectării taxelor, care se poate face în mai multe state membre. În legătură cu unul dintre punctele mai importante, domnul Zeller vrea să sublinieze că raportul cere mai multă flexibilitate din pactele de stabilitate și creștere, o tendință la modă în ultimul timp, deși există argumente pentru o marjă extrabugetară și nevoie de pertinență, cei care promovează flexibilitatea trebuie să fie foarte precauți în legătură cu ce își doresc, pentru că prea multă flexibilitate ar putea să submineze întreaga idee a Pactului de Stabilitate și Creștere. Și mai important, un ultim aspect, Comisia a subliniat pe bună dreptate că acum e momentul potrivit pentru a face reformele necesare, acum că a trecut criza, dar unii sunt în continuare reticenți să efectueze aceste ajustări necesare. Iar domnul Zele consideră că e momentul ca multe țări în fine să-și facă temele de casă în această privință. Acestea fiind spuse, domnul Zel așteptă cu interes să conlucreze cu raportorul pentru a face să progreseze raportul. Mulțumesc, Șandor, din partea ALDE, Carolina report. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc domnului Baie pentru acest raport care va servi dezbaterii noastre în următoarele luni aceste recomandări adresate țărilor, trebuie să vegheze ca economiile să fie mai puternice, iar atunci când există obstacole, să nu ducă neapărat la o criză. Aici trebuie să existe o marjă. În țările de jos se spune că trebuie să îți repari uh, acoperișul când afară e soare. Și aici sunt puțin uh, dezamăgit că sunt atât de puține recomandări adresate comisiei care sunt uh, preluate și puse în aplicare. Din potrivă, pentru că se recomandă uneori aici o flexibilitate sau flexibilitatea regulilor care pentru mine nu e nici fezabilă, nici de dorit. E o politică cu totul greșită este politica din cauza care am avut toate greșelile din trecut. Să nu uităm mai degrabă la economiile reușite din Europa și să preluăm din reușitele lor întreprinderile care pot menține locurile de muncă. <clears throat> Consumul e omul de pe stradă care o, îl menține și nu guvernele. Trebuie să vegem ca întreprinderile și cetățeanul să poată să facă ei și ele însele acest lucru, să creăm condițiile pentru ca întreprinderile și gospodările să dea tot ce au mai bun. Atunci avem o societate cu adevărat uh, înflorită. Sunt multe lucruri de discutat și mă bucur Mă bucur că avem o bună colaborare de prezent și viitor. Mulțumesc, Carolin. Din partea verilor, Urtarson Ernest. Uh, Mulțumesc, salutăm. <clears throat> Acest proiect de raport este baza unei dezbateri fructoase în legătură cu guvernanța zonei <clears throat> euro și responsabilitatea corporatistă după declarația la Meissenberg, am văzut uh, anumite motive de optimism. Măsurile incluse în declarația franco-germană cu privire la reformele euro au fost vagi, lipseau ambiție, dar fără îndoială <clears throat> promovează în mod uh, pozitiv aceste reforme. Declarația se ciocnește cu ultima declarație a Consiliului de a amâna discuțiile privind reforma zonei euro, făcută în decembrie anul trecut. E o chestiune pe care am dori să o vedem reflectată în raport în legătură cu ce s-a prezentat. Credem că e o bază foarte bună, dar vreau să subliniez câteva elemente pe care noi le considerăm importante. Suntem aliniați cu titlul legat de impozitare, nevoia de a avea <clears throat> sistemele amicioase CBCR și CCTB, nevoia CSR-urilor pentru a ține cont de principiile unei bune funcționări a pieții comune, dreptul și pilonul social Partea de coeziune pentru verzi e importantă stimularea investițiilor publice, ținând cont de efectul uh, de multiplicare foarte important. Unele elemente lipsă, după părerea noastră, am vrea să vedem menționarea concretă a EDIS în legătură cu bugetul, competențele Parlamentului European, BCE ca uh, împrumutător de ultimă instanță în condiții speciale, elemente de stabilizare automată, ca schemele de ocupare europene. Considerăm că Parlamentul mm, trebuie să se ocupe de unele dintre elementele de programe ale BCE care riscă să submineze redresarea economică. Iar în legătură cu CSR, am vrea să vedem și unele atitudini critice. Comisia nu se ocupă în CSR de coerența politicilor statelor membre în materie de energie, nu sunt aliniate cu acordul climatic de la Paris și regretăm faptul că unele CSR se opun îmbunătățirii pensiilor publice, lucruri pe care nu-l putem înțelege. În fine, vreau să subliniem că corupția rămâne o problemă acută în unele state membre cu impact negativ asupra potențialului de creștere economică a mediului de afaceri și pentru ambiția CSR. Trebuie să se combată probleme corupției din perspectivă europeană. În ansamblu, credem că E un text pe care vrem să-l îmbunătățim în unele dintre privințele menționate. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Miguel Viegas, ne fiind de aici, o întreb pe colega Lopez Permio dacă roște vorbesc în numărul lor. Nu este cazul. Nici din partea FTD nu este nimeni aici. Din partea ENF nu înlocuiește nimeni pe doamna Capel. De aceea îi dau din nou cuvântul lui raportorului Baie. Mulțumesc, domnule președinte. O să transmit cu fidelitate lui Udmaie întreaga discuție de aici, fără să îi trădesc gândurile. Cred că pot să reacționez la două sau trei aspecte menționate. Articularea recomandărilor specifice pe țară cu exercițiul semestrului european se leagă direct, pentru că în cadrul semestrului european se fac acele recomandări specifice pe țară sunt o emanație chiar a acestuia. Cred că e o incoerență să se spună că domnul nu se ocupă de cadrul general așa cum e definit și cum funcționează. În legătură cu articularea, cu obiectivele Națiunilor Unite sau COP21 să răspunde la o preocupare a domnului Van der Gerlart, dar și a colegului Urtasun recomandările specifice pe țară sunt instrumentul de aplicare și pentru strategii europene, deci greu să avem ceva la nivel european, să urmărim aceste strategii dacă nu ne uităm la modul în care sunt aplicate apoi în statele membre. Deci e nevoie de coerența de abordare pe care ne-o propune raportorul și înțeleg că e sprijinit de unii. Dacă trebuie să facem o distinție totală între această discuție de cea legată de utilizarea altor instrumente ale Uniunii și în special în discuții cu viitorul cadru financiar multianual și în acest sens cred că nu putem face o <clears throat> diferențiere totală, politica de coeziune, având în vedere care este impactul recomandărilor specifice pe țară trebuie ridicată pentru că nu vom reuși cu toate aceste politicile utilizând un singur instrument. Iată de ce e necesară verificarea articulării între ele. În legătură cu chestiunile de fiscalitate care au fost ridicate, cred că se poate ajunge la un acord cu domnul Dila atunci când e vorba de a asigura o mai bună colectare a taxelor și impozitelor. Cred că e o bază de acord și în acest sens, o bază foarte largă și nu trebuie să punem sus în întrebării obiectivul unei mai mari armonizări a fiscalității. Nu vreau să-mi lungesc cu vorba. Știu că toată lumea are un program foarte încărcat și după această ședință o să relatez discuția domnului raportor. Mulțumesc foarte mult, Pervanș. Calendarul prevede următoarele date. Termenul de depunere a amendamentelor este 10 iulie. Amendamentele se vor discuta pe 29 sau 30 august. Urmează apoi un schimb de opinii cu parlamentele naționale, prevăzut pentru 9 octombrie, la fel ca și um, votul în Comisia Econ în plen urmează să se voteze în sesiunea plenară octombrie 2. Deci acesta a fost calendarul, iar la punctul 8 nu există chestiuni diverse, de aceea la 9 vă anunț că următoarea noastră reuniune este luni 9 iulie între 15 și 18.30 la Bruxelles, precum și pe 11 iulie între 9 și 12.30 și 15 și 18.30 și joi 12 iulie între 9 și 12.30. În final, vreau să vă mai atrag atenția că începând de la ora 20.45 are loc în această sală comisia, reuniunea comună a comisii lor reunite buget și econ, schimb de opinii cu uh, comisarul Katainen uh, și cu acestea închei uh, ședința.